al Serbiei. Pe anul 2015, în numele Consiliului, aveți cuvântul, domnule President. Mulțumesc foarte bun, mult, doamnă președinte, domnilor și domnilor, domnilor comisari. Cred că în relațiile noastre cu Serbia s-au identificat uh, noi progrese Anul trecut s-au deschis noi capitole de negocieri și este foarte clar că aceasta este calea pe care o pornim. Aceste progrese sunt rezultate ale unor eforturi comune, a unor angajamente comune, sunt vești bune așadar, iar Consiliul a not notă cu satisfacție de faptul că Serbia a depus deja planul de acțiune privitor la statul de drept. Acum așteptăm cu nerăbdare implementarea acestuia solidă și, bineînțeles, să, să obținem și rezultate tangibile. Capitolele 23 și 24, statul de drept, sunt uh, unele care vor fi discutate cu prioritate și negocierea în general, progresul acestea va fi judecată și în funcție de aceste două capitole. În ce privește uh, capitolul 35, normalizarea cu uh, guvernul de la Priștina, este deosebit de uh, importantă și ceea ce s-a discutat în august în acest sens este foarte important. Știți bine că asta n-a fost foarte simplu, politic vorbind, și încurajăm Serbia să-și continue acest angajament și să continue cu progresele pe calea aleasă. Consiliul monitorizează aceste progrese progrese cât privește normalizarea relațiilor cu Kosovo. Aceste progrese trebuie să fie făcute în paralel cu negocierile de aderare ale Serbiei. Această țară joacă un rol deosebit uh, în ce privește gestionarea crizei refugiaților și migranților. Iată de ce este important să ne sporim uh, cooperarea pentru a face față acestei sfidări deosebit de grave pentru UE, să continuăm să sprijinim așadar uh, tehnic, vă spuneam, și financiar Serbia în acest domeniu. De asemenea, notăm cu satisfacție faptul că Serbia se angajează din ce în ce mai mult în ce privește uh, relații de vecinătate și dezvoltarea regională. Această țară este deosebit de importantă pentru stabilitatea regională. De asemenea, este un partener deosebit în politica externă a UE și în 2015 a deținut președinția OSCE-ului. Acum este foarte important ca UE și Serbia să se ocupe de numeroasele provocări cu care ne confruntăm, mai ales în vecinătatea noastră și cerem astfel Serbiei ca din ce în ce mai mult să se alinieze cu politica noastră comună și de securitate, cu politica externă și securitate comună. Avem nevoie pentru asta de o viziune comună. În general, așadar, roadele au fost uh, deja evidențiate anul trecut în relația noastră. Reforma legislativă, bineînțeles că trebuie să fie intensificată, mai ales în ceea ce privește reforma judiciară, lupta împotriva corupției, lupta împotriva crimei organizate și libertatea mass media. Ne dorim de asemenea, bineînțeles, progres în ce privește implementarea acordului cu Kosovo. În acest sens, faptul că s-au anunțat alegeri parlamentare anticipate nu va încetini acest proces. Trebuie ca tot să se desfășoare conform standardelor internaționale. Și asta va condiționa deschiderea de noi capitole de negociere cu Serbia. Sperăm noi în timpul președinției noastre. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Acum dau cuvântul domnului comisar Han, care va vorbi în numele comisiei. Vă rog. Mulțumesc. Doamnă președinte, domnule ministru și un salut um, reprezentanților uh, Serbiei și Kosovo. Aș dori să-l felicit pe David McAllister pentru rezoluția sa privind raportul uh, pe 2015 este o evaluare echilibrată și globală a drumului european al uh, Serbiei. Foarte apropiat de propriul nostru raport pe 2015. Sunt de acord cu dumneavoastră, Serbia a realizat într-adevăr o mare parte din obiectivele sale strategice pentru a acceda la Uniunea Europeană a întreprinde reforme ambițioase în domeniul economic, precum și reforme structurale și a păstrat angajamentul de a um, aplica spiritul de reconciliere și de regăsirea relațiilor de bună vecinătate. Face de asemenea progrese în reformele sistemului de administrație publică, în întărirea statului de drept, prin adoptarea de planuri de acțiune cuprinzătoare și prin normalizarea relațiilor cu Kosovo. În august uh, anul trecut au fost uh, încheiate acorduri cheie. Am fost impresionat de modul în care Serbia și cetățenii sârbi au gestionat uh, fluxul migrator fără precedent în acest context dificil și respectând pe deplin regulile și valorile europene. Toate aceste lucruri dovedesc uh, angajamentul uh, uh, Serbiei și au condus la deschiderea celor două capitole de negocieri. Serbia trebuie să continue pe același drum cu reformele pe care le-a inițiat, mai ales în domeniul judiciar, al combaterii corupției și al crimei organizate. Uh, susținerea libertății de exprimare, administrația publică, politici antidiscriminare, protecția grupurilor vulnerabile, prote- drepturile minorităților și reformele economice. Serbia trebuie să continue cu aceeași abordare constructivă, făcând progrese în normalizarea relațiilor cu Kosovo. Aceste lucruri trebuie făcute în paralel cu procesul de aderare pentru a uh, se ajunge la o normalizare completă a relațiilor, uh, acesta fiind obiectivul final al cadrului de negocieri. Aștept cu mare interes următorul uh, pas și anume deschiderea uh, capitolelor 23 și 24 și sper ca și domnul McAllister că acest lucru se va putea întâmpla la, la, în prima jumătate a lui 2016. Sigur că acest lucru va depinde de capacitatea Serbiei de a-și respecta angajamentele și în acest uh, sens salut planul de acțiuni anunțat astăzi la Bruxelles, um, plan de acțiuni privind drepturile minorităților autorităților. Și în ce privește viitorul, trebuie să fim atenți să nu adăugăm condiții care nu sunt sau cerințe care nu sunt deja incluse în achiul comunitar și în uh, cadrul de negociere. Și în cele din urmă am luat notă de anunțul făcut de guvernul Serbiei de a organiza uh, alegeri naționale. Suntem uh, convinși că în procesul electoral și apoi după constituirea noului guvern, Serbia își va uh, păstra mm, aceeași mm, agendă de dialog și cooperare cu Kosovo. Comisia își păstrează la rândul ei angajamentul de a sprijini Serbia în acest proces de aderare europeană și apreciem faptul că și Parlamentul European este pe aceeași lungime de undă cu noi. Vă mulțumim. Are acum cuvântul în numele PPE domnul McAllister. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, chiar înainte de Crăciun, Serbia a făcut un mare pas înainte către aderarea la Uniunea Europeană. La doi ani de la începutul negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană și la doar câteva luni după un nou acord cu Kosovo, primele capitole de negociere au fost deschise. Guvernul sârb, ca și uh, ministrul afacerilor europene, care se află astăzi alături de noi, sunt angajați uh, către procesul de integrare europeană. Și aș dori să spun uh, mai multe lucruri în legătură cu acest subiect. În primul rând, statul de drept. Uniunea Europeană se bazează pe statul de drept. Când statele respectă acest principiu, este un lucru benefic pentru cetățeni, pentru întreprinderi, pentru economie în general. Serbia trebuie să combată crima organizată și corupția iar uh, independența judiciarului trebuie garantată. În al doilea rând, democrația. În această rezoluție se subliniază cât de important este rolul unui parlament activ și participarea forțelor de opoziție constructive, vitale pentru o societate democratică. În al treilea rând, libertatea presei. Libertatea presei este un element constitutiv al democrației care nu poate fi obținut doar prin adoptarea de legi, ci necesită crearea unui mediu favorabil pentru presa independentă. În al patrulea rând, cooperarea regională. Cooperarea regională, relațiile de bună vecinătate sunt esențiale pentru procesul um, de apropiere de Uniunea Europeană al statelor din Balcanii de Vest. Serbia este un actor vital și uh, procesul de reconciliere în Balcanii de Vest este unul salutar. Începutul dialogului cu Kosovo reprezintă un pas înainte extrem de important pentru normalizarea relațiilor dintre Serbia și Kosovo. Ambele părți trebuie acum să și implementeze acordurile obținute. În cele din urmă și-aș dori să mă adresez președinției neerlandeze a Consiliului. Eu cred că capitolele 23 și 24 referitoare la statul de drept trebuie deschise cât mai rapid pentru ca Serbia să poată continua pe calea către Uniunea Europeană. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc. Are acum cuvântul Tania Fajon, două minute. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Progresele Serbiei în ultimii ani, încununate cu deschiderea celor două capitole privitoare la controlul financiar și la normalizarea relațiilor dintre Belgrad și Priștima, Priștina, arată cât de mult s-a angajat Serbia pe calea reformelor. Salutăm foarte mult această rezoluție și dorim ca capitolul 23 și 24 să fie deschise cât mai curând, pentru că ele sunt foarte importante în contextul reformei societății uh, Uh, sârbești. Experiența noastră din Slovenia ne demonstrează că este important să se uh, păstreze o anumită dinamică și ritm al negocierilor. De aceea sper că alegerile anticipate nu vor avea un impact negativ asupra reformelor în Serbia. Această țară are nevoie de o opoziție clară uh, Uh, și țintită uh, cât privește proiectul european, are nevoie de funcționari competenți și de toți cetățenii uniți pentru a atinge acest obiectiv, o Serbie uh, unită, puternică, un adevărat motor în Balcanii de vest. Dar Serbia nu are nevoie nici de politizare și nici de interese politice înguste care să uh, determine mersul societății mass media din Serbia uh, trec prin situația pe care o cunoaștem și ca fostă ziaristă nu pot să trec sub tăcere ce s-a întâmplat la sfârșitul anului. Declarația primului ministru uh, sârb față de jurnalistele din Serbia, declarații rușinoase. Uh, și de aceea sunt îngrijorată de situația mass media și a jurnalismului în această țară și nu doresc ca pe această cale să o apuce această țară. Dorim ca viitorul acestei țări să fie mai bun, un viitor mai bun pentru tinerii sârbi, în condiții în care aceștia părăsesc uh, țara. Este un adevărat exod. O tematică la care ne vom mai întoarce, pentru că dacă tinerii pierd speranța într-o viață mai bună, este foarte clar că nu așa vom progresa. Mulțumesc foarte mult! Domnul Tenoc. Doamnă președinte, am uh, lucrat îndeaproape cu uh, domnul McAllister la elaborarea acestui raport pentru care îl felicit. Uh, Serbia este la începutul procesului de aderare și în martie anul trecut a finalizat procesul de screening. A mm, completat deja o mare parte din cerințele achiului, având un, o evoluție satisfăcătoare. Acest Lucru este vizibil și în uh, modul în care a gestionat criza uh, migrației, precum și în normalizarea în curs a relațiilor cu uh, Kosovo. Este o țară care poate avea un rol important în combaterea criminalității transfrontaliere și a traficului de ființe umane. De asemenea, implementarea acordului existent din 2015 cu privire la reducerea taxelor de roaming poate avea de asemenea uh, beneficii pentru îmbunătățirea cooperării regionale și aș vrea să profit de această ocazie pentru a cere guvernului de la Belgrad de a um, face eforturi mai ales în ceea ce privește capitolul 31 și sancțiunile privind Rusia. Uh, Serbia este un actor cheie în Balcani și uh, procesul de aderare la Uniunea Europeană face parte din punctul punct de vedere din procesul de stabilizare regională. Mulțumesc. Care cuvânt acum? Ivo Weigel, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, domnule ministru. Mă bucur să constat, să pot să spun că grupul ALDE susține Serbia și eforturile sale de a se apropia de Uniunea Europeană și de îndeplinirea condițiilor de aderare la Uniunea Europeană. Doresc să mulțumesc raportorului David McAllister pentru documentul său excelent și de asemenea să salut colaborarea cu raportorii din umbră. Nu trebuie să uităm că fiecare stat din Balcanii de Vest care dorește să intre în Uniunea Europeană trebuie să fie evaluat pe baza unor rezultate concrete iar uh, progresele trebuie să-și aducă contribuția la perspectiva europeană. Haideți să pornim de la principiul că statul de drept stă la baza politicii de extindere. Ne putem da seama că Serbia a făcut multe în acest sens, uh, mă refer la reforma justiției, și nu putem trece cu vederea faptul că politica este mult prea implicată în presă. Această prezență politică este deosebit de uh, deranjantă în ceea ce privește intervențiile în presă. Trebuie să facem în așa fel încât lupta pentru libertatea presei să nu se limiteze doar la promovarea uh, partidelor aflate la putere. Societatea civilă trebuie să fie implicată în procesul democratic și să nu fie doar un element care permite puterii să își descarce frustrările. Așadar, ne așteptăm ca Serbia să se alinieze la prioritățile de politică externă și de securitate comună, pentru că oricum Serbia nu are alternativă. Așadar, salutăm progresul în ceea ce privește normalizarea relațiilor cu Kosovo, și acest lucru, desigur, depinde de ambele părți implicate. Este foarte important ca Serbia să-și consolideze democrația, să se bazeze pe includere și astfel să respecte, uh, să împiedice concentrarea puterii politice. Domnul Frunzulică? Domnul Frunzulică. Dear Stimate coleg, uh, vorbesc în calitate de prieten al Serbiei. Uh, Aș vrea să vă întreb dacă nu credeți că Serbia mai are multe de făcut, mai are multe ameliorări de făcut în ceea ce privește drepturile și libertățile minorităților. În al doilea rând, ce părere aveți despre faptul că guvernul sârb are uneori o retorică antieuropeană? Nu credeți că acest guvern ar trebui să se controleze și să nici nu mai încerce să manipuleze publicul? Mulțumesc! Uh, Eu am uh, spus în discursul meu că Serbia trebuie să-și uh, aleagă clar prioritățile în ceea ce privește politica externă și de securitate comună. Nu cred că este nici productiv și nici util pentru Serbia și nici pentru procesul său de integrare dacă se merge pe alternativa Moscova. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează domnul Hagi Gheorghiu, dacă am pronunțat bine. Mă scuzați dacă v-am greșit numele, spune președinta. Mulțumesc, doamnă președinte. Țările din Balcanii de vest au trecut prin multe greutăți, mai ales în anii 90 Multe conflicte au avut loc în această regiune, conflicte sângeroase. Acum am intrat într-o nouă fază. Fac eforturi pentru a rezolva, rezolva problemele nu prin arme, ci prin dialog și cooperare. Uniunea Europeană trebuie să le sprijine în aceste eforturi și demersuri. Mai cu seamă în ceea ce privește dialogul între Belgrad și Priștina pentru a găsi o soluție uh, politică problemelor cu Kosovo, nu este posibil ca Uniunea Europeană, în acest caz, să uh, submineze aceste eforturi și acest dialog. Orice rezoluție trebuie să fie fructul unui adevărat dialog între Priștina și Serbia. Grupul nostru sprijină procesul de aderare a Serbiei la UE, dar suntem împotriva poziției UE, așa cum este exprimată în rezoluție, pentru a ne amesteca în mersul politicii externe a Serbiei și, în același timp, să impunem modele economice de dezvoltare uh, Serbiei, care știm bine ce rezultate groaznice au dat în Europa. Trebuie să ne unim pentru a sprijini Serbia, pentru că ea are mari probleme de rezolvat Uh, cât privește statul de drept, uh, lupta <clears throat> împotriva criminalității organizate și, bineînțeles, tot ce înseamnă problema uh, imigranților atât de numeroși în ultima vreme în această țară. Mulțumesc foarte mult. Urmează două minute, domnul Șulteș. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Aș dori pentru început să-i mulțumesc domnului McAllister pentru excelentul său raport și doresc de asemenea să mulțumesc tuturor uh, raportorilor uh, din umbră, coraportorilor pentru cooperare. Cred că această rezoluție care se referă la progresele realizate de, de Serbia în 2015 este foarte complet. Uh, sunt incluse toate aspectele importante. Personal, cred că Serbia a realizat progrese semnificative, lucru care este demonstrat prin deschiderea celor două capitole de negocieri și sper că guvernul sârb va continua să conducă aceste negocieri cu aceeași dinamică și în același ritm ca și până în prezent. Este de asemenea foarte important ca Serbia să rămână devină un actor important în relațiile din Balcanii de Vest, în relațiile dacă relațiile dintre țările din regiune sunt bune, acest lucru va fi benefic pentru toate țările din vecinătate și pentru uh, dezvoltarea lor. Domnul McAllister a subliniat importanța statului de drept. Într-adevăr, statul de drept uh, are un impact asupra tuturor celorlaltor de domenii, uh, stadiul democrației, uh, drepturile omului, independența instituțiilor, toate celelalte elemente. Uh, Sigur că mm, sunt încă posibile îmbunătățiri aici. În orice caz, uh, vedem că relațiile cu uh, societatea civilă se îmbunătățesc, dar obiectivele nu au fost încă atinse. Societatea civilă trebuie mm, implicată la cel mai înalt nivel în, în, în Uh, procesul decizional. De asemenea, trebuie să avem grijă la situația presei și a jurnaliștilor. Uh, jurnaliștii trebuie să aibă posibilitatea să se exprime liber și să exprime idei care poate că nu sunt pe placul guvernului și a autorităților. Și un alt punct important, Serbia a jucat un rol important și în procesul migrațional. Urez Serbiei mult succes uh, pe viitor. Domnul Carver. Mulțumesc. Acest raport uh, subliniază niște aspecte cheie relevante pentru referendumul din Regatul Unit. Atunci nu vom vota doar pe tema relației noastre actuale cu Uniunea Europeană, ci și în legătură cu perspectivele pe care uh, le-am avea dacă am rămâne în Uniunea Europeană uh, această construcție cu tendințe neocolonialiste. Regatul Unit, Suedia, Germania și restul Uniunii Europene au plasat o mare povară asupra Serbiei, iar această situație se uh, va înrăutăți dacă Serbia va intra în Uniunea Europeană. Doamnă președinte, nu înțeleg uh, cum intenționează Uniunea Europeană să rezolve criza migrației apropiindu-și frontierele și mai mult de Orientul Mijlociu. Această extindere nu înseamnă decât o adâncire a crizei respective. Subiectul uh, liberei circulații a persoanelor este un element cheie în renegocierea pe care o face Cameron și uh, este un argument ca Regatul Unit să rămână ceea ce este și să iasă prin vot din uh, această Uniune. Lumea poate fi a noastră, doamnelor și domnilor, însă în Uniunea Europeană Regatul Unit este sufocat. Mulțumesc. Domnul Schaffhauser are acum cuvântul 1 minut 30. Dragi colegi, Serbia are o vocație europeană și poporul său este un popor european, însă mai trebuie să facă eforturi în ce privește combaterea criminalității. Însă, de ce, dacă raportul acesta vizează echilibru, de ce există în Kosovo uh, acte uh, împotriva uh, creștinilor ortodoxi uh, sârbi de ce există atâtea acte antisârbește, atâtea propagandă din partea NATO, atâtea lucruri uh, legate de o falsă pro propagandă care să justifice ceea ce nu poate fi justificat și anume o distrugere economică a unei țări uh, uh, și a societății sale. Iar justiția este una parțială și de ce să tăcem? Uh, pentru că trebuie să spunem că Kosovo este un stat mafiot, noi uh, l-am ajutat să prospere în Europa, iar politica noastră de extindere este o rușine pentru un alzațian european. În loc să facem ca din toate aceste, toate aceste țări din Europa de Est să fie țări punte între Est și Vest, le ațățăm unele împotriva celorlalte și asta în beneficiul dominației occidentale și a dominației americane. Politica dumneavoastră de extindere europeană este pur și simplu anti-europeană. Mulțumesc foarte mult! Da, este un raport despre Serbia, precizează doamna președinte. Asta ca să vă spun. Domnul Epitideus urmează. Mulțumesc. Serbia a realizat uh, mari eforturi pentru a se înscrie pe acest drum european. Eforturi care sunt deosebit de valoroase pentru că s-a cerut Serbiei să ia niște decizii foarte dificile, de exemplu armonizarea politicii externe cu cea a Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește mm, uh, Rusia, politica legată de Voivodina, tratamentul persoanelor considerate criminali de război normalizarea relațiilor în regiune. De asemenea, am asociat aderarea uh, sa cu normalizarea relațiilor cu Kosovo. Cerem Serbiei să facă față tuturor acestor angajamente, însă nu se cere același lucru și Kosovo. Uh, Uh, care nu respectă principiile democratice, um, mai precis separarea puterilor și unde Parlamentul uh, restrânge activitatea Curții Constituționale. Ce ne dorim de la Serbia? Doar să satisfacem uh, interesele germane? Mulțumesc. Acum, în numele partidelor, în numele individual, domnul Preda, aveți cuvântul. președintă vreau să îl felicit pe colegul meu David McAllister pentru raportul care subliniază progresele înregistrate de serbia pe calea integrării europene. desigur aceste progrese i au permis serbiei să deschidă primele capitole de negociere cu uniunea pe paisprezece decembrie sunt foarte bucuros că acest lucru s a întâmplat. e vorba de un uh, punct important în parcursul european al acestei țări vreau să menționez uh, în uh, acest context uh, situația minorității românești din serbia raportul mcallister conține un paragraf substanțial privind tematica minorităților un paragraf la care am contribuit prin amendamente și nu e prima dată când vorbim despre drepturile minorității române care trebuie să devină o realitate că e vorba de reprezentare de acces la educație de servicii religioase sau presă în fine pentru că sunt raportor al acestui parlament pentru bosnia și herțegovina eh, aș vrea să spun că eh, există eh, la belgrad câteva ambiguități care trebuie eliminate în particular cred că premierul vucic trebuie să aleagă foarte clar între poziția rusiei care susține referendumul planificat în Republica srpska și alinierea cu poziția europeană care vede în acest referendum un factor de blocaj al integrării europene a bosniei și uh, herțegovina uh, mă bucur uh, să salut aici președinția consiliului care peste câteva zile pe cincisprezece februarie va primi aplicația bosniei și sunt convins că va fi un moment important. aveți un cartonaș albastru domnule preda dat fiind că Veți mai vorbi și mai târziu, stimate coleg, nu vă dau cuvântul pentru a pune întrebarea, dar dăm cuvântul domnului Fleckenstein, două minute. Stimate doamnă președinte, dragi colegi, dragi colegi, domnule McAllister, dacă mai uh, puteți suporta, vreau și eu să vă felicit. Și sigur că vedem clar că mai sunt multe de făcut în Serbia însă progresele care au fost realizate nu trebuie trecute cu vederea. Există un uh, motiv și trebuie pentru care să mulțumim guvernului și poporului care au dat dovadă de un spirit european profund în problema refugiaților. În decembrie 2015 au fost deschise primele două capitole de negociere. La capitolul 35 este vorba, printre altele, și de progresele în normalizarea relațiilor Serbia-Kosovo. Într-adevăr, acest capitol a fost pe bună dreptate deschis printre primele, pentru ca Serbia și Kosovo să reușească să devină membri de pline ai Uniunii Europene, să, uh, este esențial să își uh, normalizeze relațiile și să uh, desfășoare o cooperare adecvată în cadrul instituțiilor europene pe viitor. Mi se pare cel puțin la fel de important să uh, nu deschidem prea brusc negocierea capitolelor 23 și 24. Comisia a spus pe bună dreptate că deschiderea negocierilor cu Muntenegru este un motiv pentru a deschide aceste capitole în primul rând și de a le închide în ultimul rând constatăm, constatăm că aceste negocieri aduc ameliorări în viața de zi cu zi a oamenilor, consolidează democrația și permit progresele și în alte domenii. Cu toate acestea, nu, nu se pot pune în aplicare de pe o zi pe alta. O reformă reușită presupune ca principiile statului de drept și uh, limitarea puterii de stat prin legi, independența justiției și uh, independența judecătorilor uh, trebuie să fie implementate durabil și pentru asta trebuie ca politica de reforme să fie continuată puternic, poate ceva mai puternic decât până acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Tomașici are acum cuvântul un minut. Mulțumesc. Mulțumesc. Primul capitol de negociere a fost deschis, însă să nu credem că politica în Ser Serbia s-a schimbat prea mult. Serbia um, nu a normalizat aproape deloc uh, relațiile sale cu Croația. Mai sunt probleme legate de, de crimele de război, de persoanele dispărute în timpul războiului, precum și de returnarea anumitor uh, uh, opere și capodopere. Comisia însă are o poziție părtinitoare față de această situație. Statele membre trebuie ele să uh, și ia destinul în mâini și să se ocupe de propria lor apărare și politică externă. Cum să credem că Serbia se va apăra singură, uh, că Croația va putea să se apere singură în condițiile în care știm ce s-a întâmplat uh, în ultimul război. Pur și simplu, uh, Comisia dă apă la moare Serbi Serbiei din motive de interes propriu, iar relațiile bilaterale nu pot să fie în afara acestui cadru de discuții. E singura soluție de normalizare. Mulțumesc. Doamna Tomașiț, acceptat de la domnul Sani uh, un cartonaș albastru? Vă rog frumos, domnule Sani, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Doamna Tomașici, bineînțeles că puteți să criticați, aveți libertatea de a critica Serbia. Nici eu nu sunt foarte mulțumit de modul în care merg reformele în țările asociate. Însă, procesul de extindere a fost uh, suspendat acum câțiva ani și nu credeți că tocmai de aceea Serbia și-a încetinit integrarea? Ce credeți? Mulțumesc! Domnule Sani, Croația nu a atacat Serbia, ci invers. Atunci când ataci o țară, trebuie să recunoști că ești un agresor și trebuie să faci ce trebuie să faci pentru a schimba situația. Nu putem să pretindem că nu s-a întâmplat nimic. Ce se întâmplă cu refugiații, cu sutele eh, de violuri și de faptul că mulți uh, infractori nu au ajuns în fața justiției. Eu cred că în Serbia nici nu se face dreptate. Nu există justiție. justiție. Urmează domnul Iacovcic. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Cetățenii sârbi au așteptări, au de mult așteptări în ceea ce privește lansarea uh, negocierilor cu Uniunea Europeană. De aceea, cred că este foarte bine că uh, aceste negocieri au început în sfârșit, domnule Han. Este bine că mm, procesul de aderare europeană a, Euro- a Serbiei a fost în sfârșit inițiat. Cred că rolul pe care Serbia îl joacă în uh, criza migranților trebuie apreciat și Serbia trebuie să fie susținută. Știm că um, acest flux migrațional nu s-a sfârșit. De asemenea, este foarte important ca Serbia să recunoască drepturile minorităților, minorităților minorităților minorități uh, croată, română și alte minorități. De asemenea, statutul autonom al voivodinei nu trebuie pus sub semnul întrebării. Um, independența sectorului judiciar, libertatea presei sunt alte aspecte foarte importante. Mulțumesc. Un cartonaș albastru, dar dumneavoastră ați primit deja cuvântul mai devreme. Sunt și alți uh, deputați care doresc să vorbească la CashDI, așa că nu vă pot da cuvântul. Sper să înțelegeți acest lucru și dau cuvântul acum domnului Meserici. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, Cred că aici, în această aulă, avem motive multe și puternice de a susține procesul de aderare al Serbiei. Sunt de acord cu colegii mei că Serbia a făcut progrese considerabile pe această cale. De asemenea, aș dori să-l felicit pe raportor pentru un raport puternic și echilibrat și să solicit tuturor colegilor să voteze pentru acest raport. Ca prieten al Serbiei, însă, aș dori să mă refer la un subiect care a fost uh, pus în evidență de estimatul uh, coleg Charles Tannock și anume că mai devreme uh, sau mai târziu, capitolele 30 și mai ales 31 ale achiului vor fi deschise. Ca istoric, înțeleg că națiunile, că diferitele state au prietenii tradiționale cu altele, dar sper că în acest caz acest stat-națiune să contribuie la politica externă și de securitate comună. Este posibil ca Serbia să caute aliați uh, care riscă să submineze politica noastră de securitate comună și acestea sunt tocmai forțele politice care sunt împotriva extinderii. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Ferran. 1 minut 30. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc, uh, dragi colegi. Mă întorc uh, dintr-o misiune în Croația, Bosnia și Serbia și vreau să spun că Serbia este o mare națiune, o națiune care nu se supune, o națiune europeană. Conducătorii sârbi uh, iubesc Europa, dar nu Uniunea Europeană. Cei de la, de la, din fruntea țării își doresc uh, Europa, dar nu își doresc radicalismul Conducătorii din Serbia își doresc o Europa, dar care respectă identitățile, minoritățile și nu uh, tendințele separatiste ca cele din Voivodina. Aceștia doresc pacea, dar nu să fie supuși NATO. Conducătorii sârbi doresc integrarea europeană, dar nu doresc ca ei să devină un nou Kosovo. Noi aici, în Europeană, Trebuie să-i ajutăm pe sârbii, pe prietenii noștri să devină un adevărat popor european. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum un minut și jumătate, domnul Cucan de la Popularii Europeni. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, domnule ministru. Felicitări lui David McAllister pentru raport care este atât echilibrat cât și obiectiv. Felicitări de asemenea comisarului Han care ghidează Serbia în deschiderea negocierilor de aderare și încurajez președinția olandeză să continue pe aceeași cale. Serbia a deschis primele capitole de negociere anul trecut. Așteptările față de această țară au crescut astfel este un mesaj important pentru întreaga regiune a Balcanilor de Vest. Procesul de integrare este continuă. Serbia a făcut multe progrese în multe domenii de politică și acest lucru trebuie apreciat. În același timp, este clar că această țară trebuie să-și întărească instituțiile democratice, statul de drept și independența um, sectorului judiciar, precum și îmbunătățirea cooperării regionale inclusiv dialogul cu Kosovo. În ciuda situației dramatice din întreaga regiune, în calitatea sa de țară candidată la Uniunea Europeană, Serbia are nevoie de o mass media pluralistă și independentă, complet liberă de presiunile politice. Serbia este fără îndoială un partener important în regiune care ar trebui să, pe care ar trebui să ne putem baza. Criza migrațională a arătat că Serbia este pe aceeași, uh, de aceeași parte ca Uniunea Europeană și sunt sigur că această atitudine uh, va continua și în alte domenii de politică pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Howitt are cuvântul acum, un minut și jumătate. Mulțumesc! Mă alătur și eu celor care salută în această aulă deschiderea primelor capitole de negociere cu Serbia, inclusiv capitolul 35 referitor la normalizarea relațiilor cu Kosova. Mi-aș dori ca și capitolele 23 și 24 să fie deschise, cele referitoare la justiție și uh, drepturile fundamentale și uh, nu numai pentru Serbia, ci și pentru cele state candidate și susține eforturile comisarului Han în acest sens. E foarte important să exprimăm preocupare cu privire la uh, deteriorarea situației drepturilor omului. Alegerile din aprilie vor fi foarte importante în acest domeniu. Human Rights Watch ne arată că la ora actuală în Serbia drepturile omului sunt în pericol. În 2015 au fost atacați 34 de jurnaliști și uh, de asemenea presa independentă a fost descrisă ca ă, infestată de spioni străini în ă, tabloide. De asemenea, aș dori, comisi, aș dori să cer comisiei să ne vorbească în răspunsul său despre un subiect tabu, și anume ce trebuie să credem despre exercițiile comune militare efectuate de Serbia cu Rusia mă alătur și eu cererii de solidaritate față de Serbia, mai ales în ceea ce privește securitatea și relațiile externe. Dar mă tem că Serbia ă, nu beneficiază, nu arată aceeași solidaritate față de Uniunea Europeană ca pe cea pe care le arătăm noi. Noi dorim ca Serbia să facă parte din integrarea europeană și din soluțiile europene. Mulțumim. Are acum cuvântul doamna Macovei. Și eu vreau uh, integrarea Serbiei, uh, dar pentru binele oamenilor și nu pentru politicieni. De aceea voi spune câteva lucruri critice. Trei. Unu. Presa. În Serbia ziariștii sunt supuși la intimidări de către politicieni, sunt amenințați, sunt chiar agresați fizic. Asta trebuie să înceteze pentru că nu există democrație fără libertatea presei doi sistemul judiciar mă bucur că serbia a adoptat un plan de acțiune privind reforma sistemului judiciar dar cel mai important este punerea în aplicare dacă nu vedem anchete condamnări finale pentru oameni politici oligarhi oameni de afaceri care și au făcut averile în ceața tranziției atunci nimic nu este credibil rămâne pe hârtie un plan și trei pentru a face progrese de asemenea pe drumul aderării serbia trebuie să își revizuiască politica externă față de rusia și să meargă decisiv spre vest. mulțumesc. mulțumesc foarte mult macovei. urmează domnul un minut și jumătate. mulțumesc doamnă președintă David McAllister a reușit încă o dată să sublinieze cele mai importante elemente care sunt decisive pentru angajamentul european al uh, Serbiei. Uh, Serbia a deschis primele capitole de negociere, um, primii pași au fost făcuți. Este foarte important ca Serbia să um, continue să coopereze îndeaproape cu Uniunea Europeană în criza migranților. Uniunea Europeană nu și-a manifestat întotdeauna așteptările în mod clar față de Serbia, însă Serbia are foarte multe de făcut dacă vrea să recupereze întârzierile în domeniul democrației, al drepturilor minorităților și drepturilor omului, mai ales că în următoarele luni Comisia și Consiliul vor analiza îndeaproape progresele făcute în toate aceste domenii. Pentru a decide în final dacă se vor deschide și capitolele 23 și 24. Există acte normative, există planuri de acțiune care au fost elaborate, însă știm cu toții că dovezile care contează sunt de fapt cele de implementare. Este foarte important ca Serbia să respecte statul de drept. Aș... Minoritatea etnică maghiară ar trebui să se bucure de drepturi de pline. Sunt eu însumi membru al acestei minorități, de aceea cred că este foarte important să încurajăm Serbia pe drumul său european. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Tang, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să văd angajamentul Serbiei uh, față de integrarea europeană. Comisia a conchis că uh, Serbia are uh, un uh, rezultat bun până acum și că se pot deschide capitole de negociere. Asta s-a întâmplat în decembrie și e un semnal pozitiv. Serbia a uh, parcurs etape în normalizarea relațiilor cu Kosovo și uh, mă bucur să văd acest lucru. În același timp, deschiderea negocierilor, deschiderea de capitole nu e tot una cu închiderea negocierilor sau închiderea de capitole. Mai sunt foarte multe de făcut și aș vrea să subliniez două, trei puncte. În septembrie am fost la parada Gay Pride din Belgrad și uh, am văzut uh, polițiștii de la fața locului, nu cred că erau acolo ca să-i protejeze pe participanții de la paradă, ci ca să protejeze populația de persoanele LGBTI. Deci se vede că uh, situația acestor persoane e foarte uh, grea în Serbia. În al doilea rând, libertatea presei este esențială pentru orice democrație și e încă șubredă în Serbia. Am citit uh, raportul Human Rights Watch și uh, acolo se uh, prezintă foarte multe cazuri de uh, atacuri la adresa jurnaliștilor și violențe. Sunt, mai, sunt multe de făcut, vreau să-i mulțumesc lui David McAllister pentru un raport foarte echilibrat și aș dori să subliniez că mi-aș dori să se deschidă cap capitolele 23 și 24. Este un semn de încredere și un semn că mai trebuie făcute multe lucruri. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Plenkovici, un minut 30. Mulțumesc uh, foarte mult, doamna președinte, domnule ministru, domnule ministru, comisar uh, Eh, Han, doamnă ministru, aș dori să-i mulțumesc domnului McAllister pentru că a produs iarăși un foarte bun raport în legătură cu progresele Serbiei, un raport care conține remarci constructive și inclusiv amendamente de ale noastre. În ce privește control financiar uh, și normalizarea relațiilor cu Kosovo. Mă bucur că aceste capitole au fost deschise. Acum, uh, Serbia trebuie să facă reforme ale sistemului său judiciar, de asemenea, atenție în ce privește securitatea și siguranța. Mă bucur că raportul subliniază că libertatea mass media este o condiție sine qua non pentru intrarea acestei țări în Europeană. Și de pe bună dreptate, raportul arată că există o nevoie de protecție sporită a minorităților conform uh, dreptului internațional și al altor uh, acorduri bilaterale. Trebuie ca în agențiile guvernamentale să fie reprezentate minoritățile și trebuie să se poată citi în limbi minoritare, în presă, de asemenea să facă educație în aceste limbi. Știm bine că anumite organe de presă ale minorităților au fost închise. De asemenea, este important să fie găsite, să se dea de urmă persoanelor dispărute în anii 90, de asemenea, cooperare cu Tribunalul Penal Internațional și, bineînțeles, să se rezolve problemele legate de crimele de război și asta printr-un dialog cu statele membre și cu Comisia, bineînțeles. Mulțumesc foarte mult! Acum urmează domnul Pavel, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, salut raportul domnului McAllister privind Serbia. Ca și președinte al grupului informal Prietenii Serbiei și ca și de eurodeputat român, mă bucur enorm pentru deschiderea capitolelor 32 și 35, ultimul referindu se la procesul de normalizare a relațiilor cu Kosovo acest lucru demonstrează seriozitatea și angajamentul serbiei față de procesul de integrare europeană. cu acest prilej felicit serbia pentru abordarea sa constructivă în ceea ce privește criza migrației comparativ cu alte state membre ale uniunii europene. totodată cred că serbia trebuie să își intensifice eforturile în ceea ce privește protecția minorităților și tratamentul nediscriminatoriu al acestora cu accent pe educație accesul la mass media și la serviciile religioase în limba minorităților naționale. în procesul de integrare europeană este nevoie de o permanentă voință politică este nevoie de efort și de sacrificiu. de aceea cred că este imperativ ca toate instituțiile europene să își arate suportul pentru serbia. trebuie să asigurăm poporul sârb pro european că eforturile lor și ale autorităților dau rezultate și că locul lor este în uniunea europeană. vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Peterle. Un minut. <clears throat> Dragi colegi, zvesel... Doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, salut cu bucurie progresele făcute de Serbia, reflectate în uh, raportul colegului McAllister. Începerea negocierilor reprezintă un mare pas înainte care arată că Serbia și-a respectat angajamentele. Sper ca și după alegeri Serbia să respecte în continuare această linie pe care a adoptat-o, această linie de reforme europene. De asemenea, sper că va continua bunele relații cu Kosovo. Nu doresc să intru în concurență cu cei care critică Serbia, însă sper ca deschiderea capitolelor 23 și 24 să se producă în curând. Mulțumesc. Domnul Pițul are acum cuvântul. colegii kolegi McAllisteru na doista dobrom da, vreau să-l felicit și eu pe domnul McAllister pentru că raportul său este de înaltă ținută. Este vorba așadar de progresele Serbiei S-a îmbunătățit uh, cadrul legal, a fost menționat aici acest lucru, participarea în misiuni de menținere a păcii și pași importanți către integrarea europeană, însă Serbia mai are multe de făcută conform evoluțiilor din ultimii ani, libertatea mass media, lupta împotriva corupției, statul de drept, drept participarea opoziției la procesul politic, minoritățile, drepturile lor. Sunt tot atâtea lucruri pe care Serbia trebuie să le facă, să acționeze asupra lor. Negocierile cu Serbia sunt uh, un punct de plecare pozitiv care va influența uh, schimbarea profundă uh, a acestei țări. Serbia trebuie să-și îmbunătățească relațiile cu vecinii săi, subliniez, și relațiile uh, bilaterale, pentru că aici sunt multe lucruri de făcut, uh, granițe și așa mai departe. Domnule Tocheș, aveți un minut. Microfon. Köszönöm. Csak üdvözölni lehet, hogy egy nehéz év után. Mulțumesc nu pot decât să mă bucur că după un an lung și intens, în decembrie, s-au deschis în sfârșit negocierile. Progresele sunt reale. În, este important acum ca și capitolele 23 și 24 să fie deschise în 2016. În acest sens, Serbia trebuie să demonstreze rezultate clare în ceea ce privește drepturile minorităților, drepturile omului, statul de drept, democrația. Majoritatea amendamentelor depuse la raportul McAllister s-au referit la drepturile minorităților. În trecut, Uniunea Europeană a fost uh, prea permisivă cu unele state candidate în ceea ce privește drepturile minorităților. Nu ar trebui să fim, să facem aceeași greșeală Uh, susțin drepturile minorității române din uh, Serbia și am uh, îngrijorări legate de experiențele trecute pe care le-a arătat Serbia în acest domeniu. Este o condiție esențială pentru aderarea la Uniunea Europeană. Mulțumesc, Care cuvântul acum domnul Ludvigson. Un minut. Mulțumesc. Serbia este un stat care a funcționat bine în trecut în multe rânduri și care va funcționa bine și ca stat membru UE. E important să ne exprimăm într-un singur glas și să transmitem un mesaj important Serbiei și uh, să avem în Serbia un partener stabil cu care să putem negocia. E important ca în rezoluția Parlamentului European să se sublinieze progresele ambițioase făcute de Serbia și de asemenea să se recomande continuarea lor. Este foarte important ca Serbia să fie susținută în continuare pentru a pune în aplicare principiul statului de drept, democrația și drepturile omului. Aceste criterii mai trebuie îndeplinite și sunt decisive pentru integrarea un, în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană trebuie să se asigure și că Serbia primește asistența necesară pentru a putea îndeplini aceste obiective. Trebuie să ne asigurăm că Serbia se apropie de noi. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Kovacev are acum cuvântul un minut. Mulțumesc foarte mult! integrarea europeană a Serbiei garantează pace și prosperitate nu numai pentru Serbia, dar și pentru întreaga regiune. Însă, această țară trebuie să uh, depășească anumite diviziuni interne. Există grupuri uh, etnice, um, cum ar fi maghiarii, bulgarii și așa mai departe, aceste minorități trebuie să coexiste pașnic, unii alături de ceilalți. Prezența ministrului uh, pentru afaceri europene al Serbiei este o ocazie pentru a arăta ce trebuie să facă Serbia în relațiile sale cu uh, vecinii săi și mai ales în relația cu Bulgaria, care n-a fost întotdeauna ușoară. Trebuie ca minoritățile în această țară să aibă dreptul să studieze orice subiect, orice materie, în limba maternă. După asta, cred eu că Serbia va putea, într-adevăr, să se al alăture uh, Uniunii Europene. Domnul Zambaschi vă transmite un cartonaș albastru. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult Uh, vreau să vă întreg, uh, dragă colegă, sunt de acord cu ce ați spus în legătură cu acea regiune frontalieră. Vreau să vă spun așa că Serbia trebuie în primul rând să garanteze drepturile minorității bulgare de acolo și să nu se mai amestece uh, în viața lor de zi cu zi. De asemenea, să garanteze uh, drepturile minorității bulgărești în Serbia. Cred că este o condiție foarte importantă pentru aderarea acestei țări. Într-adevăr, uh, Serbia are probabil una dintre cele mai bune legislații în domeniul minorităților naționale, însă au ceva probleme când vine vorba de implementarea acestor prevederi în anumite domenii, ei par să regreseze și să o apuce pe calea unor practici din trecut, de tristă amintire. E vorba de anumite presiuni asupra procuraturii, asupra poliției, uh, pentru că acestea nu tratează în mod egal minoritățile din această seară, așa cum se întâmplă și cu minoritatea bulgară din Țaripro. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, stimate coleg! Știți, cartonașul albastru este pentru întrebări și nu pentru declarații, deci mai degrabă să adresați o întrebare care să și poată primi un răspuns. Domnul Post are, doamna Post are dreptul de a răspunde un minut. Mulțumesc, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În negocierile dintre UE și Serbia, drepturile omului reprezintă domeniul cel mai important și de acolo va veni, sau de acolo va depinde succesul nostru. Sunt uh, mari provocări în ceea ce privește implementarea legislației antidiscriminare, mai ales în ceea ce privește protecția persoanelor LGBT. Societatea civilă din Serbia, astăzi, se descurcă foarte bine și este important să se bucure de sprijin pentru, activității, pentru toate activitățile și pentru toate domeniile politice care au legătură cu drepturile omului în baza principiului democrației. În timpul unei delegații AFET în Serbia din septembrie trecut, eu am ridicat problema violenței uh, crescânde a bărbaților împotriva femeilor. Și pe atunci premierul mi-a spus că Serbia va trebui să-și îmbunătățească legislația în așa fel încât să poată să le protejeze pe femeile victime ale violenței. Eu cred că ar trebui să urmărim îndeaproape subiectul, pentru că este o chestiune de siguranță. Iar în ceea ce privește cetățenii de etnie romă, situația este deosebit de îngrijorătoare. Este o parte importantă a raportului în care ne referim la antițiganism. Vorbitoarea este întreruptă. Aveți un cartonaș albastru din partea domnului Bonano, dacă îl acceptați. Buono. Buonanno. Bonanno. Domnul Bonanno. No. Unfortunately not. Nu, iată, din păcate, nu. Uh, the next speaker is... Următorul vorbitor este domnul Pohe. Un minut. Děkuji za slovo. Eh, vážený pane komisaři, kolegyně, kolegové, vztahy mezi Srbskem a Kosovem Mulțumesc, stimați colegi. Relațiile dintre Serbia și Kosovo trebuie să facă obiectul negocierilor de aderare și mă bucură faptul că am început cu capitolul 35. Am o întrebare față de ce a fost săptămâna trecută. Au existat discuții greoaie între doamna Mogherini și um, șefii de guvern din Serbia și Kosovo, dar n-am aflat foarte multe detalii. Ar fi fost vorba despre implementarea acordului cu privire la statutul municipalităților din Kosovo și totul a fost oprit uh, de, în instanță, în Kosovo, decizia a fost foarte lipsită de popularitate. Vreau să știu dacă lucrurile s-au deblocat după negocieri și ce rol va juca Uniunea Europeană în continuare aici. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Poche, dacă acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Bonano. Nu! Din păcate, iată, nici de data aceasta. Și acum am terminat lista, vorbi, am terminat lista vorbitorilor, începem procedura intervențiilor spontane, mai întâi cu doamna Petir. Mulțumesc, doamnă președinte Avans, avansarea Serbiei pe drumul european este foarte important în interesul uh, vecinilor săi din Europa de Est, dar și pentru Europa. Aș dori să-mi exprim uh, nemulțumirea cu privire la progresele realizate de Serbia în ceea ce privește drepturile minorităților naționale. Uh, presa care emite în limba croată a fost pur și simplu blocată. Nu există sprijin financiar uh, pentru tipărirea de manuale în limba croată și există o lipsă de reprezentare a minorității croate, plus o încălcare flagrantă a achiului Unității, Uniunii Europene. Consider că Serbia are, ar uh, e un fel de tribunal de la Haga pentru combatanții uh, croați. Eu aș vrea să repunem sub semnul întrebării rolul uh, regimului din cel de-al doilea război mondial și astfel uh, Serbia ar transmite un mesaj clar indicând că este dispusă să respecte achiul uh, comunitar pe baza unor relații de bună vecinătate cu țările din jur. Mulțumesc foarte mult, domnul Marias. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, politica externă adoptată de Germania și Austria au dus la fragmentarea Iugoslaviei după 10 uh, ani de bombardamente ale, uh, a Serbiei de către NATO. Am văzut multe zone din țară care uh, s-au uh, desprins dar accesul lor la mare nu mai există. O parte a infrastructurii a fost și a distrusă și avem uh, o situație de uh, instabilitate economică. Și apoi Uniunea Europeană vine ca un ipocrit care spune că vor ca uh, să se adere la principiile și valorile europene. Deci ceea ce se cere este o recunoaștere de facto a Kosovo de către Serbia, un lucru care nu este valabil acum în ceea ce privește uh, Serbia și rolul său în valul de migranți, o contribuție importantă uh, și a Bisericii uh, Ortodoxe. Noi susținem domnul Radoș. Vă mulțumesc. Doresc și eu să manifest sprijinul față de toți cei care s-au uh, referit la calea Rusiei pentru Serbia. Este un proces important, tot ceea ce se întâmplă acum este important în Balcanii Occidentali. Vreau să mă refer la privatizarea mediei. Mass media e acum, concentrat, e acum concentrată și um, problema este libertatea mijloacelor de comunicare în masă. Sunt limbi minoritare care nu mai sunt reprezentate în media. Oricine însă are dreptul de a fi informat în propria sa limbă. Este un drept democratic și de aceea cer Uniunii Europene și Parlamentul European să vadă puțin ce se întâmplă la acest nivel. Doamna Luna, ce care cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Eu iau cuvântul ca raportor pentru Kosovo. Voi vorbi și după aceea. Însă aș dori să apreciez colaborarea cu raportorul McAllister precum și progresele realizate în Serbia în ultimele luni și în ultimii ani în multe domenii în dialogul cu Kosovo, dar și în alte domenii, precum lupta împotriva corupției. Mi se pare foarte important acest lucru. Susțin de asemenea deschiderea a două capitole cu Uniunea Europeană în procesul de negociere, pentru că eu vreau ca Serbia să devină membru al Uniunii Europene, așa cum îmi doresc și ca și Kosovo să devină membru al Uniunii Europene. Însă există două chestiuni uh, care mă îngrijorează pe mine ca cetățean european. În primul rând, în dialogul între Serbia și Kosovo, uh, există acest principiu al bunelor relații de vecinătate, ca și în Uniunea Europeană. Asta înseamnă că Serbia ar trebui să sprijine Kosovo pentru a adera la uh, Organizația Națiunilor Unite uh, sau alte organizații, FIFA, UEFA, și nu să le blocheze, pentru că aceasta face parte dintr-o comunitate internațională bazată pe cooperare. Vreau să fac un apel la autorități să nu um, uh, uh, se realize împotriva jurnaliștilor critici, pentru că ei fac parte din democrație. Mulțumesc foarte mult, domnul Castaldo. Grazie, președinte. Raportul... Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul McAllister ridică în discuție probleme semnificative și uh, aspecte cu care sunt de acord uh, sistemul juridic, uh, corupția, cauzele, spețele întârziate în instanță, discriminare împotriva uh, persoanelor LGBT și minorităților lingvistice, necesitatea de a implica opoziția în procesul politic, fără să mai uh, vorbim de retorica militară excesivă. Însă se vorbește de relațiile cu Rusia. De ce vedem asta ca un obstacol și nu ca o modalitate în care noi înșine ne putem implica într-un dialog mai responsabil, mai uh, sensibil uh, cu uh, Rusia, pentru că uh, cerea noastră este foarte ambiguă. Suntem intransigenți uh, acum și după aia vorbim de Nord Stream. Deci, uh, Hai uh, să beneficiem de toate acestea. Domnul Bolț. Mulțumesc. În ceea ce privește raportul pentru Serbia, subliniez poziția minorităților naționale. Legea Consiliului Național nu a fost amendată, așa cum o cerea Curtea Constituțională, termenul fiind sfârșitul 2014 cere adoptarea acestei legi, Consiliile Naționale și-au pierdut mare parte din prerogative și nu mai pot opera. Iar uh, limbile minoritare au fost înăbușite, au fost scoase din programele naționale, iar uh, presa nu le mai reprezintă. Cerem guvernului sârb să implementeze convențiile internaționale. Dar o, a cere asta nu este suficient. Convențiile internaționale trebuie implementate pur și simplu, însă pentru asta ar trebui să ne exprimăm mult mai clar și răspicat față de Serbia. Mulțumesc. Urmează doamna Șuița. Mulțumesc. Pentru început aș dori să îl laud pe domnul McAllister pentru raportul său excelent care conține toate subiectele pe care le-am discutat în ultimii câțiva ani. Dar îi mulțumesc uh, și pentru că a inclus amendamentele pe care le-am depus, mai ales noi, uh, eurodeputații din Croația. Serbia însă trebuie să mai facă multe așa cum au evidențiat uh, rapoartele din ultimii ani. Este important ca Serbia să își armonizeze politica externă cu politica externă a Uniunii Europene, mai ales în ceea ce privește relația cu Rusia. Și uh, referitor de la referendumul din Republica Sârbska, uh, după părerea mea, acest lucru nu este acceptabil. Există probleme cu autonomia voivodinei, uh, și cu recunoașterea diversității culturale, precum și cu soarta persoanelor uh, dispărute. Vom insista pe aceste subiecte, însă sunt sigură că vom rezolva această problemă la nivel bilateral. Mulțumesc, domnul Șogor. Mulțumesc. Cred că uh, s-a uh, observat o accelerare uh, pe calea europeană a Serbiei. Acest uh, lucru este un semn bun. Dar acum să vorbesc despre situația minorităților naționale. Trebuie să instituim un mecanism pe termen lung care dă drepturi irreversibile uh, și competențe regiunii uh, Voivodina și întărește puterile Consiliului Național și să reglementeze toate domeniile de politică care sunt considerate importante de către organizațiile legitime ale minorităților. Acest lucru este important pentru că experiența a arătat că după ce statele Uh, uh, membri au devenit uh, membri, au fost probleme cu drepturile omului, așa cum s-a întâmplat în România. De pildă, în 2005 în România, legea minorităților nu a fost adoptată de către Parlament și Uniunea Europeană nu poate să impună acest lucru acum. Mulțumesc. Colegul Davidu McAllistru za uravnoteženo poročilo o Mulțumesc foarte mult. Vreau să îl felicit pe domnul McAllister pentru acest raport încurajator. Serbia a făcut progrese importante, iar pe 14 decembrie anul trecut a deschis capitolele 33 și 35, în așa fel încât Serbia a dovedit să fie un partener stabil în uh, soluționarea crizei. E important pentru că mișcarea refugiaților acum în continuare trece prin teritoriul Serbiei, pe teritoriul Serbiei și este important să asigurăm un viitor bun și pentru tânăra generație. Uniunea Europeană ar trebui să ajute Serbia cu reforma economică, cu ajutor de preaderare, astfel încât să fie îmbunătățită infrastructura. Și apoi mai sunt capitolele 24 și 25 cu privire la reforma judiciară. Au existat câteva, dif- câteva dificultăți la aceste capitole, dar democratizarea societății din Serbia este necesară pentru a pava calea către un uh, succes real. Mulțumim foarte mult, am ajuns la sfârșitul procedurii intervențiilor spontane, iar următorul vorbitor este comisarul Han. Da. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru această dezbatere interesantă care reflectă importanța procesului de extindere ca un factor cheie de stabilizare în și pentru regiune. Apreciez în totalitate faptul că chestiunile bilaterale sunt uh, delicate, va trebui evident să depășim moștenirile trecutului. În același timp, așa cum am menționat și în introducerea mea, trebuie să ne asigurăm că problemele bilaterale nu împiedică procesul de aderare. De altfel, uh, o parte din procesul de aderare presupune alinierea treptată la politica externă a Uniunii Europene. Și un exercițiu militar comun cu Rusia, evident, nu transmite semnalul uh, potrivit. Gestionarea inadecvată a crimelor uh, de război uh, este evident pe ordinea de zi a negocierilor noastre cu Serbia. Vom monitoriza implementarea măsurilor adoptate de Serbia în capitolul 23 și recomandările noastre cu privire la uh, necesitatea unui tratament egal și imparțial al crimelor de război, un tratament egal pentru suspecți și protejarea victimelor. Iau notă și de îngrijorările dumneavoastră cu privire la protejarea minorităților naționale. Este o cerință cheie pentru Serbia. Cadrul juridic uh, există și monitorizăm îndeaproape implementarea acestuia în mod uh, unitar pe teritoriul Serbiei, mai ales în domeniul educației, utilizării um, limbilor, accesul la servicii religioase și um, învățământul în limba minorităților. Serbia, evident, trebuie să garanteze în practică toate aceste drepturi și în această privință vom uh, monitoriza modul în care Serbia va implementa măsurile adoptate în cadrul planurilor de acțiune privind statul de drept uh, și minoritățile naționale. Vă mulțumesc încă o dată pentru acest raport uh, deosebit de valoros și vă mulțumesc pentru contribuție. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum dau cuvântul ministrului Kenders. Aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu vreau din partea mea să spun cât de recunoscător sunt pentru raportul și angajamentul raportorului, domnul McAllister. Am uh, impresia că a fost o dezbatere utilă uh, Uh, sigur, uh, Serbia a făcut un pas înainte în, uh, în către aderare în ceea ce privește relațiile cu Kosovo și statul de drept. Ați vorbit de necesitatea de a deschide uh, capitolele 23 și 24 și aș vrea să spun că, în conformitate cu această nouă abordare, regulile din 23 și 24 vor fi abordate mai devreme. Trebuie să discutăm acest lucru în Consiliu, însă cred că este important uh, că uh, lucrăm uh, intens pentru a avea un acord. Am vrea să avem și progrese în ceea ce privește minoritățile naționale. Planul de acțiune care se prezintă astăzi de către guvernul sârb Uh, va avea un impact. Din partea mea doresc să subliniez uh, importanța de a continua să rezolvăm problemele bilaterale, așa cum s-a spus la, în concluziile ultimului Consiliu privind Serbia. Consiliul încurajează uh, Serbia să îți, își continue acest proces și așa cum au spus mulți dintre dumneavoastră, combaterea uh, corupției, uh, consolidarea sistemului judiciar. Mulți au spus că este important și trebuie să dăm importanță respectării drepturilor fundamentale, inclusiv uh, protecția grupurilor cele mai vulnerabile, populația Roma, cât privește aplicarea efectivă a legislației Uh, și îmbunătățirea uh, climatului de afaceri și a climatului de investiții. Au fost uh, menționate preocupări în ceea ce privește deteriorarea mediului pentru exprimarea liberă. Sigur că trebuie să se facă progrese în contextul reformei comisarul Han a menționat că uh, trebuie să abordăm proactiv uh, chestiunea uh, crimelor de război. Apoi, normalizarea relațiilor cu Kosovo reprezintă un progres semnificativ. Apoi, progresul făcut de Serbia în uh, relația sa cu Kosovo, de care s-a vorbit în această după amiază. Unii au vorbit uh, despre politica externă, uh, Uniunea Europeană urmărește conformarea țărilor candidate cu politica externă a Uniunii Europene, mai ales când este vorba de Rusia în funcție de cadrul de negociere, Serbia trebuie să-și alinieze politicile și pozițiile Uh, în domeniul politicii uh, externe și uh, de securitate comună, care va fi analizată în capitolul 31. După cum știți, Serbia nu s-a aliniat cu sancțiunile împotriva Rusiei, acest lucru a fost uh, raționalizat, să spunem, uh, în 2015 uh, sub președinția OCDE și sperăm să vedem o aliniere și în acest dosar într-un viitor previzibil. În conformitate cu noua abordare, capitolele 23 și 24 privind statul de drept vor fi deschise mai devreme, așa cum a arătat-o raportorul și cu acestea vreau să vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule ministru. Am uh, primit un proiect de rezoluție la închiderea acestei dezbateri. Închid dezbaterea și